Hi, colleagues. Good morning, everybody. Uh, we are now going to discuss the opinion on the proposal for... Bună dimineața, dragi colegi. Vom discuta acum o propunere de modificare a directivei privind uh, detașarea lucrătorilor, pe care raportor este doamna Crista Șaldămăse, Comisia pe Forn este amplă și doamna Șarnie este coraportor împreună cu doamna Agnes Ungherius. Avizul nostru privește regula 53. Cristel, te rog. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, Vorbim, vorbi în daneză astăzi. op, în dem vi linu. Er lige nu. Øhm, først vil jeg sige, at... Øh, Mulțumesc. Aș vrea să spun că salut multe dintre modificările care au fost propuse Dar cred că va fi destul de complicat, pentru că în multe dintre amendamente vedem că lucrurile merg în direcții contrare, așa că ar fi bine să căutăm, să găsim uh, un teren de mijloc și cred că ar fi foarte bine pentru Comisia Amplă să ia seama de avizul nostru privind acest raport. Mai mult decât atât, aș spune că chestiunea detașării lucrătorilor e o, una foarte importantă și delicată. Trebuie să ținem seama de foarte multe aspecte, însă ceea ce este hotărător aici pentru grupul nostru e să nu fie o luptă între est și vestul Europei, între estul și vestul Europei. Trebuie să încercăm să evităm orice tip de discriminare între lucrătorii detașați și cei de pe piața locală. Așa că grupul SND este împotriva oricărei uh, forme de discriminare în mod cert și considerăm că e foarte important să asigurăm un cadru care să permită concurență cât mai echitabilă posibil, astfel încât să creăm condiții egale pentru toți. Acesta este lucrul care explică o parte din amendamentele propuse. Dacă mă uit la multe dintre amendamente, mă gândesc că sunt patru domenii, cel puțin, în care am putea să căutăm uh, și să ajungem la un compromis. Citind amendamentele, cred că este posibil să ne punem de acord în legătură cu următoarele lucruri. Cred că majoritatea poate să asigure competențele naționale exclusive. Comisia vede așa lucrurile, aceasta e și situația actuală și um, am vrea ca ea să fie menținută și pe viitor. Cred deci că ar fi foarte bine dacă am putea cu toții să ne raliem uh, în spatele acestei poziții. Cred de asemenea că mai sunt și alte compromisuri posibile, de exemplu în legătură cu problema remunerației. Dat fiind că în regulamentul actual se vorbește de mm, standarde minime de remunerare, dar Comisia acum dorește să modifice și să introducă conceptul de uh, remunerație. Cred că e foarte important să vedem dacă putem găsi un compromis îndepărtându-ne de o plată minimă și ne apropiem de uh, remunerație. Trebuie, de fapt, să discutăm despre remunerație echitabilă, pentru că e nevoie de un cadru care să permită condiții echitabile și concurență loială. Așa că nu vrem să avem o concurență în ceea ce privește niveluri minime de plată, ci remunerație ceea ce înseamnă mai mult. Am dorit un compromis și în legătură cu durata detașării. Comisia Europeană, în propunerea sa de directivă privind detașarea lucrătorilor, a prevăzut un termen de 24 de luni, un termen maxim pentru detașare. În versiunea mea, eu propun șase luni. Am văzut că s-au propus și două luni, am văzut și o sugestie uh, de a nu avea niciun fel de termen pentru detașare. Iată, deci, există o uh, gamă foarte largă de idei. Eu sper că vom găsi o cale de mijloc între două luni și nicio limită. Cred că trebuie totuși să existe o perioadă maximă pe care să poți fi considerat lucrător detașat. E ceva foarte important pentru concurența între companii dar și pentru angajați. Aș vrea să uh, plecăm de la propunerea comisiei. Eu am propus șase luni și poate că o să majorăm acest termen ca să putem ajunge la un compromis. Un alt aspect important ține de faptul că dacă ne uităm la durata medie a detașării în prezent, Uh, aceasta se află cam pe la 3-4 luni. Ar fi, deci, bine să ținem seama de ce se întâmplă efectiv în prezent. În uh, propunerile de modificare, în amendamente, se arată foarte clar că trebuie văzut în ce măsură temeiul legal pe care îl avem pentru această directivă poate fi menținut și pe viitor. Unii ar dori să avem un temei legat de piața internă, alții ar dori să fie invocate și alte dispoziții ale tratatului de la Lisabona. Nu e foarte ușor să găsim un compromis pe această temă a bazei legale pentru directiva privind detașarea lucrătorilor și de aceea aș vrea să lansez o discuție pe această temă astăzi. Mă gândesc și la faptul că um, în loc să ne luptăm cu această problemă în IMCO, ar trebui poate să vedem dacă n-ar trebui să ne, de să ne punem de acord să lăsăm această discuție pe seama Comisiei de Resort, Comisia Jurii. Este cea care, în general, stabilește care este temeiul legal adecvat pentru fiecare instrument. Așa că poate ar trebui să ne punem de acord să nu ne pronunțăm noi și să lăsăm această sarcină Comisiei Jurii. Dacă hotărâm așa, s-ar putea să trebuiască să găsim un acord în legătură cu un temei uh, legal. S-ar putea ca unii dintre noi să dorească un temei juridic și alții un altul. Trebuie să discutăm, să vedem pe ce cale apucăm. De asemenea, am fost de acord uh, în săptămâna de, dinainte de Paște să avem o reuniune a raportorilor din umbră, dar din păcate a trebuit să amânăm reuniunea pentru că nu erau în Bruxelles suficienți raportori din umbră la momentul respectiv. Sperăm că această reuniune să se țină pe 2 sau 3 mai și sperăm să avem un vot IMCO pe 11 mai, astfel încât să stabilim uh, condițiile pentru această directivă privind detașarea lucrătorilor. Cred că sunt cele patru domenii în legătură cu care putem ajunge la compromis. Principalul e să nu discriminăm împotriva angajatorilor și să creăm condiții egale și echitabile și din acest motiv nu ar trebui să încurajăm o cursă către condiții uh, precare, ci uh, să asigurăm concurență pe alte aspecte. Cred, deci, că ar trebui să avem o poziție consecventă ca să fim ascultați. Mulțumesc. Mulțumesc, Cristel, și acum, uh, până când vin toți raportorii din umbră, voi da cuvântul colegilor. Mai întâi, Lucy Anderson. Mulțumesc foarte mult. E un dosar extrem de important acesta și vreau să mulțumesc lui Cristel pentru uh, toate strădanile sale și uh, vreau să precizez cât de important e la nivel european acest dosar știu că IMCO nu e considerat de obicei o comisie unde se discută drepturile angajatorilor și trebuie să respectăm într-adevăr subsidiaritatea, dar cred că există denaturări ale concurenței care se petrec și sunt importante și se datorează abuzurilor um, față de directiva actuală privind detașarea lucrătorilor, care nu e aplicată în mod corect în statele membre. Prin urmare, în ceea ce privește transportul rutier, dar și industria construcțiilor în special, știm că practici legitime există, însă uneori uh, există o denaturare a concurenței la nivel de stat membru. Deci e foarte justificat ca Uniunea să ia măsuri și încă cu fermitate. Am propus o serie de amendamente ca să consolidăm propunerea, în special legate de faptul că trebuie să ne asigurăm că atunci când detașările nu sunt reale, chestiunea trebuie să fie avută în vedere cu seriozitate și de asemenea trebuie avută în vedere și punerea în aplicare și deci această discuție de astăzi e binevenită. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii din toate statele membre pot avea încredere că angajatorii fără scrupule nu vor putea să profite de uh, angajați și că, dat fiind că e vorba de o problemă legată de piața unică, se impune ca această problemă să fie rezolvată nu doar cu amplă comisie de resort, ci și cu implicarea acestei comisii. Mulțumesc! Mulțumesc, Lucy! Atmoscares, raportor din umbră pentru PPE. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc doamnei raportor călduros. Avem 233 de, pro de amendamente propuse care uh, sunt foarte importante astfel încât să menținem orientarea între pozițiile fracțiunilor să avem o propunere bună și ni se pare că aceste amendamente uh, ne arată cât de important e pentru noi toți să regăsim elementele pe care le dorim în propunere și de asemenea să avem uh, mai multă claritate în această propunere și să evităm incertitudinea. De, deja vedem că se poartă o dezbatere între estul și vestul Europei, între diferențele de standarde și uh, directiva aceasta trebuie să facă tot ce se poate pentru a consolida piața internă și pentru a face acest lucru, bineînțeles, e nevoie de echitate, de corectitudine între diferitele sisteme și între uh, angajatori și pentru mine e încă în discuție problema perioadei maxime de detașare, pentru că are impact și asupra domeniului de aplicare și uh, fracțiunea noastră ar fi, uh, de fapt, pentru neprecizarea unei perioade maxime, mi se pare că șase luni Uh, sunt prea puțin, mult prea puțin și ca soluție de compromis am acceptat propunerea Comisiei în legătură cu rata de remunerare minimă sau remunerație. Cred că aici trebuie avut în vedere cinci lucruri diferite. Dif- plata diferită pentru cei care nu primesc beneficii sau alte mm, avantaje care ar putea denatura uh, piața, Apoi, uh, menținerea concurenței loiale, uh, interdicția măsurilor protecționiste, uh, transparență și în ceea ce privește costurile deplasării în altă țară și să ținem faptul, seama de faptul că avem sisteme diferite în statele membre pentru remunerare, pentru contractele colective, contractele de ramură și că remunerarea trebuie să însemne și uh, avantajele care se pot acorda sau beneficiile, bonusurile și de faptul că nu e foarte ușor să definim tot ce intră în remunerație. La transport ni se pare că nu trebuie inclus aici, pentru că nu e vorba de detașări ca în alte domenii economice și sper că vom avea discuții bune cu raportorii, pentru că ar trebui să căutăm cu adevărat să căutăm un compromis care să nu fie doar cel mai mic numitor comun, ci să fie o, o soluție bună și care să nu ducă la o respingere de către statele membre datorită neclarităților. Noi ne dorim foarte mare claritate. Mulțumesc. Mulțumesc, Analii Fomisici, pentru ECR. Mulțumesc, Ana Maria. Voi vorbi în numele domnului Vicky Ford, care nu poate participa, din păcate, la reuniune din cauza viitoarelor alegeri din Regatul Unit. Deci, în numele domnului Vicky Ford, Vreau să spun că domnia sa dorește ca această propunere să fie văzută în legătură cu libertatea de a presta servicii, așa cum arată temeiul legal uh, invocat de către Comisie. Totuși, nu trebuie să folosim această propunere ca mijloc de a împinge Uniunea Europeană să ia măsuri în domenii în care nu are competență. Domnia sa are preocupări serioase legate de uh, detașările pe termen lung și dacă vorbim de lucrători detașați, consideră că trebuie să arătăm că nu vorbim doar de lucrători din construcții, ci că ne referim și la absolvenți tineri și tehnicieni care merg dintr-un stat membru în altul, dar continuă să lucreze pentru aceeași companie. Uh, de multe ori e vorba de perioade scurte de timp, de fiecare dată când uh, se deplasează, dar cumulativ uh, s-ar depăși cele 24 de luni propuse în acest text. Uh, și cu atât mai mult cele șase luni pe care le propune raportoarea. Deci am îndepărtat, dacă impunem acest termen maxim, libertatea de circulație prevăzută în tratatul de la Roma. Deci, propunerea ar spune că după șase luni, așa cum sugerează raportoarea, regulile din statul membru ar intra în vigoare, s-ar aplica. Care ar fi impactul asupra drepturilor de securitate socială acumulate de un angajat care lucrează într-o companie IT care poate a lucrat în 5-6 membre. Ce se întâmplă într-o astfel de situație? Va fi imposibil de gestionat, de implementat și de pus în aplicare face trimitere și la un amendament pe care l-a propus, adică ideea unei derogări care ar fi soluția la durata maximă la problema aceasta și propune să discutăm acest lucru în reuniunea raportorilor din umbră pentru a vedea cum uh, s-ar putea găsi o soluție. Și în încheiere, domnia sa spune că trebuie să se ține seama de consecințele pe care le va avea propunerea asupra lucrătorilor și întreprinderilor și să căutăm să găsim o soluție bună pentru ambele părți și care să mm, susțină drepturile lucrătorilor. Aceasta este propunerea doamnei Ford. Mulțumesc, Aneli, și acum pentru alte, doamna Șarăzuva. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc și eu, doamnei raportor, pentru prezentarea făcută. Cred că avem un drum lung înaintea noastră, sunt multe amendamente propuse lucru care și arată cât de dezbinați suntem pe această temă. Principalele trei probleme au fost menționate deja, remunerația, transparența și limita de timp. Deci vreau să fiu cât se poate de clară pe aceste trei aspecte. În legătură cu remunerarea, în primul rând, ceea ce încercăm să facem aici, să stabilim un salariu minim Termenul remunerație nu e definit la fel în fiecare stat membru. În unele înseamnă salariu minim, dar în altele include orice sursă de venit în natură sau uh, sub formă de bani. Uh, cum ar fi, poate fi vorba de cazare, bonuri valorice și așa mai departe. Deci nu cred că trebuie să reglementăm dacă drept, uh, lucrătorul are dreptul la uh, Uh, un ecocec pentru a cumpăra un uh, congelator uh, eficient energetic. În legătură cu limita de timp, așa cum reiese clar din amendamentele propuse, noi nu suntem de acord cu această limită în timp și cu atât mai puțin să fie aplicabilă tuturor. Transferurile intracorporație n-ar trebui incluse aici. Pur și simplu o să creăm o sarcină administrativă foarte mare pentru companii și angajați, fără a face ceva pentru a preîntâmpina Uh, frauda și pentru a crește transparența în legătură cu uh, contractele. De aceea avem directiva privind uh, transpunerea. Ar fi trebuit să așteptăm să vedem ce rezultate reiesc din implementare. Nu are niciun rost să creăm mai multă birocrație. În al treilea rând, în legătură cu transparența, trebuie să fie clar atât pentru întreprinderi cât și pentru angajați că sau care sunt condițiile uh, oricărei detașări în oricare stat membru. Dacă statele membre doresc ca întreprinderile să respecte regulile lor, să le facă clare, să le pună în domeniul public, să știe toată lumea care sunt și care sunt uh, salariile minime impuse în practică companiile n-ar trebui să aibă nevoie de a avea un jurist pentru a înțelege aceste lucruri. Ar trebui să meargă, să se uite pe internet, pe un site, să vadă care sunt detaliile, să și scoată la imprimantă toate informațiile necesare. N-ar trebui să fie aici uh, un risc. Avem uh, faimosul caz la Val din Suedia în care sindicatele au obligat companiile străine să plătească un salariu mai mare decât cel minim și uh, compania nu reușise să câștige contracte de achiziții publice pentru că avea costuri prea mari. Acest lucru ar putea să ducă deci la protecționism și la îngrădirea libertății de, trans- de, de prestare de servicii. E nevoie de uh, transparență în, stă în mâinile noastre acum uh, funcționarea pieței interne europene, dar aș spune eu chiar și viitorul Europei și cred că nu putem să sacrificăm aceste valori de dragul uh, unor emoții de moment. De asemenea, aș vrea să insist pe faptul că trebuie ca compromisurile, pe care le găsim să se bazeze pe fapte, pe date, pe jurisprudența existentă și să cerem lucruri rezonabile celor care detașează lucrători. Regulile trebuie să fie clare pentru întreprinderi, nu trebuie să împovărăm, mai ales IMM-urile, cu birocrație excesivă și cerințe financiare nerealiste câștigăm cu toții din uh, detașarea lucrătorilor. Întreprinderile noastre și economiile noastre au putut să crească mulțumit acestui fenomen în anii trecuți. Mobilitatea serviciilor trebuie garantată pentru generațiile viitoare, astfel încât de, competențele lor să poată fi valorificate peste tot, uh, indiferent sau fără a ține seama de granițe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Dita! Și acum îi dau cuvântul Netei Bulga. Domnule Guga, mulțumesc foarte mult uh, colegilor, raportori. Propunerea aceasta mm, este menită să faciliteze detașarea lucrătorilor într-un climat de concurență corectă și să respecte drepturile uh, lucrătorilor, ceea ce susțin. Totuși, propunerea are nevoie de multă activitate pentru a nu crea un conflict între Europa de Est și de Vest, așa cum s-a spus până acum. Salut uh, amendamentele propuse în Comisia INCO. Eu și uh, alți câțiva colegi de la PPE am uh, făcut o serie de amendamente care se referă la problemele unor state membre, cum ar fi și Lituania, și care recunosc faptul că principiul subsidiarității a fost subminat. De aceea aș vrea să abordez trei chestiuni care mă preocupă cel mai mult în ce privește definiția renumerației, susțin abordarea raportorului și propun să trecem la un termen numit minimum rate of pay, rata minimă de plată, pentru că altfel companiile ar fi într-o incertitudine juridică. Conceptul de rată minimă de plată este bine cunoscut în toate statele membre și aplicarea lui uh, împiedică în mod eficient dumpingul social susține ideea de a exclude sectorul transporturilor din domeniul de aplicare a directivei. Comisia trebuie să facă o legislativă propunere, o propunere legislativă corectă și să calmeze temerile lucrătorilor din domeniu. vinter, sectorul transporturilor ar trece prin uh, situații negative, ar crește nivelul concurenței incorrecte nu sunt de acord cu perioada de 24 de luni, dar nici cu propunerea raportoare de a limita la 6 luni, așa cum veți vedea în amendamentele mele. Tratatul spune că restricțiile asupra libertății de a oferi servicii uh, trebuie interzise. Există și jurisprudență uh, în directiva privind aplicarea legilor care determină în ce fel uh, prevederile pentru furnizarea de servicii trebuie, uh, aplica, trebuie aplicate și evaluate. Deci nu este nevoia de a stabili uh, termene limite pentru diferite sectoare, pentru că asta ar fi o uh, barieră disproporționată în calea pieței unice. Ar fi imposibil pentru companii să aplice pe proiecte pe termen mai lung de 24 de luni. Cred că raportorul va veni cu o abordare echilibrată care va fi bună pentru întregul aviz și, cum spuneam, uh, din amendamentele pe care le-am făcut, am văzut că și colegi din alte grupuri, ALDE, ECR, SND, gândesc la fel. Deci uh, am, uh, sunt mai degrabă optimist în legătură cu soarta acestei, acestui aviz. Îi urez mult noroc raportoare și sunt nerăbdător să avem amendamente de compromis. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum Evelyn Gebhardt. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu pentru uh, eforturile de bună calitate ale raportoarei și aș vrea poate uh, să mai uh, amintesc două, trei lucruri care deja au fost menționate aici în sală. În primul rând, această întrebare pe care doamna Șaldemos a pus-o, dacă temeiul legal trebuie lăsat uh, pe seama Comisiei Iurii. No, no, ni se pare că e o, mie mi se pare că e o propunere bună. Cred că noi ne ocupăm de lucrurile importante pentru piața internă, să ne concentrăm pe acelea. Deci, mi se pare o propunere bună. Al doilea lucru pe care doream să-l spun e cumva un răspuns la o observație sau reacție la observație la ce spunea domnul Caras în legătură cu diviziunea între vestul și estul Europei în a, aceste privințe, pe aceste subiecte. Într-adevăr, se discută. Sunt însă de părere că e o falsă dezbinare, pentru că pe de o parte e vorba de piața internă, pe de alta e vorba de drepturile angajaților care trebuie respectate și e vorba și de respectarea acelor lucrători care vin dintr-o țară în care, de exemplu, au salarii mai mici sau au alte drepturi. Mi se pare că ar fi discriminare dacă astfel de persoane care sunt detașate într-o țară în care salariile sunt mai mari, deci mi se pare că ar fi incorrect să fie plătite mai puțin pentru aceeași muncă. E problematic și n-ar trebui să se petreacă lucrurile așa și, după părerea mea, acest lucru încalcă și principiile Uniunii Europene, în sensul că nu trebuie să facem discriminare. Încă un lucru pe care vreau să-l spun. Dacă acești lucrători detașați merg în uh, țări cu salarii mai mari, atunci puterea lor de cumpărare crește. Își vor folosi această putere de cumpărare mai mare în țara de origine și vor susține economia din acea țară mai bine decât dacă ar câștiga la fel de puțin ca în țara lor. Și de asemenea vor plăti și impozite mai mari. De aceea mi se pare că trebuie să vedem lucrurile holistic și să nu spunem întotdeauna uh, Uh, că e mai bun protecționismul. Am citit și eu asta în uh, diverse documente, în, în vest. Trebuie ca uh, lucrătorii care vin din țări cu salarii mai mici să nu fie discriminați și să se bucure de toate drepturile valabile în țara în care lucrează. Trebuie să li se garanteze acest lucru. Nu e vorba nici de mai mult, nici de mai puțin. E ceva extrem de important. Mulțumesc. Thank you very much, uh... Mulțumesc foarte mult, Evelin, și acum îi dau cuvântul lui Evan, Ivan Stefanec. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că această propunere este un exemplu despre ce n-ar trebui să facă Comisia Europeană, pentru că subminează în mod clar principiul subsidiarității și n-ar trebui să ignorăm realitatea că deja 14 parlamente naționale din 11 țări au uh, transmis uh, avize argumentate în legătură cu acest uh, subiect, deci e o indicație clară că ceva nu e în regulă. Această propunere încearcă să aducă și mai multă birocrație și asta nu vrem să facem. În al treilea rând, uh, e împotriva libertății de mișcare, libertății de alegere și libertății de a face afaceri în Uniunea Europeană. Prin urmare, este din nefericire împotriva competitivității europene. Cred că această problemă este foarte problematică și nu pot să imaginez că vă vom susține în această versiune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Văd că raportorul din umbră uh, de la Verzi a sosit. Ai cuvântul, Igor. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Mai întâi aș vrea să mulțumesc raportoare pentru activitatea sa pe acest dosar extrem de dificil și sensibil. Din amendamentele care au fost propuse de membrii și pe baza ședinței tehnice de acum două săptămâni, este în mod clar, e clar vizibil că pozițiile grupurilor politice sunt foarte împărțite și diferite. Totuși, așa cum s-a menționat de câteva ori, schimbul de opinii pe care l-am avut Uh, grupul nostru susține revizuirea acestei directive. În ce privește durata detașării, poziția grupului nostru este neschimbată în continuare și anume că uh, susținem că propunerea Comisiei de 24 de luni este prea lungă. Deci pentru a combate abuzurile suntem în favoarea scurtării acestei perioade la 12 luni cel mult sau chiar 6 luni, așa cum a propus raportorul. Din amendamentele propuse este clar că poziția grupului pe această chestiune, deci pozițiile grupurilor diferă foarte mult. Deci sper în continuare că vom ajunge la un compromis pe această chestiune, că toate grupurile se pot accepta compromisuri rezonabile. Uh, unul dintre elementele cheie ale acestei directive, din punctul nostru de vedere, este cel legat de remunerație. Remunerație uh, Considerăm că libera circulație a angajaților trebuie asigurată în Europeană și trebuie abolită orice discriminare între angajații statelor membre uh, în ce privește angajarea, salariul, condiții de lucru, absolut orice. Pe scurt, opinia grupului nostru este că munca egală ar trebui să uh, fie plătită în mod egal și pentru grupul nostru uh, termenul remunera remunerație este extrem de important pentru că acoperă situații mai largi decât uh, rata minimă de plată. Și, cum s-a spus foarte clar, definiția uh, remunerației se face la nivel național și asta permite mai multe sisteme uh, în Europa pentru a determina această remunerație. Sunt nerăbdător să avem o cooperare excelentă și să obținem uh, amendamente de compromis dacă este posibil. Mulțumesc. Mulțumesc, Andreea Schwab. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că problema aici uh, și raportorul nostru, Otmar Caras, a spus-o deja, uh, e, așadar e foarte complicată pentru că înțeleg poziția celor care susțin această propunere și care spun că cel puțin după un anumit uh, termen cei care lucrează în aceeași companie, pe aceeași slujbă, ar trebui să câștige aceiași bani. Asta e un lucru la care subscriu și în acest sens mi se pare că 24 de luni e un termen care n-ar trebui redus și că e o propunere a Comisiei pe care am putea să o acceptăm. Totuși, dacă oamenii vorbesc despre discriminare, cred că motivul uh, pentru care lucrăm uh, această propunere nu ne va ajuta deloc să luptăm cu discriminarea. Doamna Gebhardt știe că în Stuttgart, pentru aceeași slujbă, câștigi de trei ori mai mult decât într-o zonă, în zona rurală unde lucrez eu. Și n-am avut nicio discuție în legătură cu non-discriminare din punctul ăsta de vedere. Dar oameni din același land în Germania au salarii complet diferite. Deci, să armonizăm lucrurile în toată Uniunea Europeană, mi se pare că nu e un lucru fezabil și trebuie să respingem această idee. Și în al doilea rând trebuie să vă spun, dacă vedeți în termeni concreți ce face directiva privind aplicarea la frontiere, chiar și între vechi statele membre ale Uniunii Europene, veți vedea că practica aplicată acolo este pur și simplu una care oprește orice activitate transfrontalieră. Adică, sigur că trebuie să respectăm regulile, sunt de acord, regulile trebuie aplicate, dar realitatea ne arată că aceste reguli sunt atât de complicate, uh, sunt o povară atât de mare și atât de nerealiste, încât pur și simplu se blochează orice livrare transfrontalieră de servicii. Și ăsta e un lucru împotriva căruia ar trebui să luptăm. Noi vrem uh, PP-ul, noi PP-ul vrem ca regulile să fie uh, respectate, dar totuși ca activitatea transfrontalieră să poată să continue și de aceea uh, linia exprimată de Otmar Caras va fi a noastră și sperăm să găsim compromisul în jurul ei. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Ruja. Doamna Tunun Honstein. Uh, vreau să-mi exprim acordul cu colegii mei. Este un extrem de important document, dar un document care ar trebui să faciliteze uh, corectitudinea, justiția pe continentul nostru, nu să-l div- divizeze între est și vest. Și dacă pune în pericol libera circulație a bunurilor și serviciilor și persoanelor, atunci uh, nu facem altceva decât să facem un deserviciu pieței unice, pentru care ne luptăm atât. Deci haideți să privim întreaga chestiune din perspectiva pieței unice pentru care ne luptăm aici și de asemenea uh, din perspectiva competiției sănătoase. Mulțumesc, Evelin, foarte rapid, te rog. Da, iar am interpretat uh, greșit. Uh, intenționat am făcut acest lucru. Am spus că Vrem aceeași remunerație pentru aceeași muncă în același loc. Niciodată n-am reușit ca în întreaga Uniune Europeană uh, n-am cerut ca în Uniunea Europeană să se plătească același salarii. Să dăm exemplul uh, Stuttgart pe care l-ați uh, menționat. Lucrătorul german e plătit la fel ca cel din Polonia sau România nu văd că se întâmplă încă acest lucru și de aceea trebuie să fim atenți să nu există discriminare între lucrători în Stuttgart. Despre asta e vorba și asta trebuie rezolvat. Mulțumesc. Rezolvat. Mulțumesc. And, uh... Mulțumesc. Acum intervin uh, și eu. Și vreau să spun că apreciez spiritul de consens și înțelegere pe care l-ai uh, manifestat, Cristel. Avem poziții foarte diferite și cred că e o problemă emoțională importantă pentru toată lumea aparțin celor care încă se întreabă de ce Comisia a făcut o propunere la care există 11 cartonașe galbene. Nu sunt din Europa Centrală și de Est, dar sunt împotriva acestei inițiative din motive diferite. Și să spunem clar că în PPE suntem împotriva discriminării și a dumpingului salarial și a nerespectării drepturilor angajaților. Deci să nu facem această, nu fac, încerca să faceți această diviziune ideologică între noastră și noi, pentru că nu despre asta e vorba. Noi credem că trebuie să apărăm aceste drepturi într-un mod diferit, într-un mod care nu ucide competitivitatea, libertatea de mișcare, pilonii pieței noastre interne, care nu distruge locurile de muncă și care nu îi face pe cetățeni să se întoarcă împotriva Uniunii Europene, pentru că continuăm să punem obstacole și birocrație în calea lor, să facem nici în ce mai dificil ca micile companii să angajeze oameni să avem uh, comerț liber în Europa. Eugenie, dacă vrei să spui ceva, te rog să-i ceri cuvântul. Dacă nu, uh, dăm voie să-mi exprim și opiniile. Și, concret, care sunt chestiunile, care sunt problemele? Armonizarea minimă va duce și la o, o și mai mare fragmentare. Problema subcontractării este periculoasă, pentru că, practic, uh, devine și mai neclar uh, totul. Aceeași companie ar trebui să dea salarii diferite angajaților uh, în funcție de cine este contractorul principal. Asta poate să ducă și la pierderi de joburi, pentru că nu vei putea întotdeauna să respecti acordul principalului contractor. Începește detașarea, atât Dita cât și Anelie au vorbit despre asta foarte mult. Veți distruge transferurile inter, intracorporate, care în mod realist nu se pot petrece doar pe perioada de șase luni, deci e o restricție care nu aduce nicio valoare adăugată și care afectează posibilitatea de a uh, detașa lucrători și, apropo, s-a spus acest lucru, um, uh, intră în contradicție cu regulamentul Roma 1 și nimeni nu a încercat să-mi explice cum vor, uh, se vor concilia aceste lucruri. Problema înlocuirii lucrătorilor detașați iar nu e clarificată. Deci ce, după ce perioada de detașare ar fi întreruptă conform legii? Problema uh, remunerației. Salariul este o chestiune națională. Remunerația e o formulare neclară care va deschide Uh, o incertitudine enormă. Se va pune întrebarea ce include, ce nu include. Termenul e diferit de la stat membru la altul. Avem rate minime de plată și asta ar trebui să continue să fie folosit. De asemenea, aș vrea să spun că e important să aplicăm ce avem. Ai spus, Lucy, că uh, s-au făcut abuzuri în interpretarea legii, dar când legea a interpretată abuziv, asta nu înseamnă că trebuie să schimbi legea, ci că trebuie să o aplici corect. Și asta ar trebui să facem pe piața internă. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai dorește nimeni cuvântul, atunci mă întorc la raportor, doamna Șaldemuze. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Ascultând această dezbatere, e clar uh, pentru toată lumea că va fi dificil să ajungem la un numitor comun aici în IMCO pe acest subiect extrem de sensibil. Totuși, cred că trebuie să încercăm să facem ceva, să vedem ce putem face și cum spuneam când am deschis această dezbatere, încă eu cred că este posibil să încercăm să realizăm anumite compromisuri asupra competenței statelor membre, partea legată de remunerație, partea legată de durată și să rezolvăm problema bazei legale. Totuși am dubii după ce, ascult, după ce am ascultat aceste dezbatere. Dragi colegi, intervine președintele, vă rog să faceți liniște. Nu știu, voi încerca. Am fost foarte bucuroasă să-l ascult pe domnul Cara, s-a plecat acum, dar cred că ce a spus mi-a dat motive să cred că am putea să găsim uh, un teren comun, un numitor comun. Uh, vom avea o ședință a raportorilor din umbră pe 2 mai. Vă rog să respectați uh, raportorul care încheie dezbaterea. Mulțumesc. Deci, pe scurt, voi face tot ce ține de mine să văd dacă putem uh, ajunge la un numitor comun, dar după ce am ascultat această dezbatere, am dubii că putem avea succes sau nu. Dar sper că vă, mă, veți, vă veți alătura mie în efortul de a face compromisuri și nu de a rămâne pe niște poziții uh, principiale foarte fixe, pentru că altfel nu reușim uh, nimic. Va trebui cu toți să facem compromisuri ca să găsim o soluție aici și cred că trebuie să găsim o soluție pentru că este în interesul Uniunii Europene, al pieței interne și al angajaților. Dar vom continua să avem această discuție și sper că data viitoare, după schimbul de, când vom avea un schimb de opinii, voi putea veni în fața noastră cu niște compromisuri, amendamente de compromisuri. Mulțumesc, Cristel, îți doresc mult noroc și vă reamintesc că votul la, în Comisia IMCO va fi pe 11 mai și în amploa Comisia de Fond 12-13 iulie. Încheiem aici dezbaterea noastră pe avizul de amendare a directivei privind detașării lucrătorilor și acum, dragi colegi, vă rog să faceți liniște și să luați loc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul privind actul european privind accesibilitatea și raportor este Morten Lockegaard. Avem 534 de amendamente. Morten este? Cine îl înlocuiește pe raportor? A, ah, raportorul vine. Atunci așteptăm o secundă ca raportorul să se instaleze. În regulă. Martin, ai cuvântul. Welcome. You have the floor. Yes. Mm. I have high Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Yes, thank you very much, Chair. And, uh... I don't know what's happening this morning, but... Nu știu ce se întâmplă în această dimineață, dragi colegi, dar discuția e în curs de derulare, deci haideți să-l ascultăm pe domnul raportor. Pentru mine asta este un semn al interesului pe care colegii mei l-au față de dosar. Aștept de ceva vreme această discuție. În primul rând, aș vrea să prezint mulțumirile mele tuturor raportorilor din umbră. Am avut niște discuții foarte bune, negocieri care ne-au dus departe și am ajuns la niște soluții de compromis solide, ceea ce ne arată că toate grupurile responsabile susțin dosarul, având în vedere cât de important și complicat în același timp uh, a fost acest dosar, aș spune că am realizat destul de multe. Așa că mulțumesc raportorilor din umbră, echipei mele, secretariatului. Cred că au făcut o treabă bună. Acesta va fi un semn clar cu privire la faptul că suntem serioși și că vrem să consolidăm și să îmbunătățim condițiile pentru persoanele cu dizabilități din întreaga Europa. Cred că este o poziție extrem de clară și prevedem negocieri dure în Consiliu, însă compromisul la care am ajuns arată că suntem un partener responsabil și că putem stabili o abordare ambițioasă și realistică în același timp. Vă mulțumesc tuturor și sper că majoritatea colegilor să poată susține dosarul. Mulțumesc, dragi colegi, aveți cu toții lista de vot și cartonașul de vot. I don't. I don't. One second. Okay, doesn't matter. Okay, we start with a vote. Bun, începem votul. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 21. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendment 21, I open the... Amendamentul 21, deschidem verificarea electronică. S-a deschis votul. Nu cred că funcționează cum trebuie. Okay, so I re... Shall I reopen it? No. No, it's fine. It's reject. Bun. Se respinge. Trecem la amendamentul 24, pagina 7. Ați găsit cu toții? Amendamentul 24, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. După care trecem la amendamentul 32, nu, 33, de la pagina 9, deși în lista PP văd că e la 10, la pagina 10. Bun, dragi colegi, 33, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 37 acum, de la pagina 11, 37, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 319, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 319. Bun. Se respinge. 321 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 323 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 323, da? A votat toată lumea? S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 Caduc. Caduc. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul de compromis 2. A votat toată lumea. Se adoptă și trecem la 325 pentru împotrivă abțineri se respinge amendamentul de compromis 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă trecem la 44 pentru împotrivă abțineri se adoptă Amendamentul 26 3, 2, 7. Dragi colegi, votăm amendamentul 26 înainte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 46. 28, la pagina 15 în documentul nostru. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51, caduc. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Uh, amendamentul treizeci 39. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 42. L-ați găsit? Sunteți extraordinar de rapizi în această dimineață. 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5B pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Bun. 5B verificăm. S-a deschis verificarea și am închis votul. Se respinge. 5B. 5A. Amendamentul de compromis 5A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cinzeci și cinci pentru Amendamentul 393, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 6, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 7, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotrivă, abținerea se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. Închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cincizeci trei pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 59. S-a închis verificarea. Se adoptă. Amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 509 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 19. Se adoptă. 510 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 peti pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17, nu, 55 înainte. 55 pentru, cine pentru? Dragi colegi, ridicați mâna mai sus. Cine pentru? Împotrivă? Da și împotrivă sunt doar trei care ridică mâna. Cine se abține? Verificăm. Că e un vot cu adevărat partajat aici. Verificăm 55. Check is closed. Am închis votul, se respinge. Amendamentul de compromis 17. Amendamentul de compromis 17. de trecem mai departe. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 18. Amendamentul de compromis 18 pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 54. Nu. 534. 534 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, da. Am încheiat vot, am votul de verificare, se respinge. 535, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 536 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 69, tran, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 537 și 92 sunt identice. Cine pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 539 Nu, a fost șters. 539, dragi colegi. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 540 41 și 61, toate trei sunt identice, pentru, împotrivă, abținere se respinge. Trans 71, cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trans 72, cine e pentru? Trans 72. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Employment 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreau să verificăm? Employment 62. Am închis votul. Se respinge. Trans. Amendamentul de compromis 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 66 pentru, 66 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Cinci, șase, unu. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. doi. și TRAN 77 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 6, 3 pentru, împotrivă, abținere se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5, 6, 4, 59 și 78 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 101 nu, 5, 6, 5. Amendamentul 104 peti. Pentru împotrivă, abțineri se respinge. 5, 6, 5. Pentru împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 22. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cinci, șapte, șase și 577 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107, Peti. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 68, employment, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. E o listă de vot complicată, dragi colegi, trebuie să aveți răbdare. Trecem la amendamentul 94 de la pagina 68 în lista de vot PPE. So, amendment 94 in favor. Amendamentul 94 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 101 la pagina 70 pentru PPE. O sută unu, dragi colegi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 116. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. We have to move forward. Trebuie să continuăm. Felicitări celor care au depus amendamentele de compromis, care au redactat amendamentele de compromis. Trecem la Vă rog liniște în sală. 165, pagina 78 pentru PPE. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1 amplă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Închidem votul. Nu încă. Se adoptă. În regulă. Trecem la amendamentul 1 tran. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2 peti. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2 fam. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 167. 167. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Sunteți de acord să votăm în bloc? Nu? În regulă, întrebam doar. Nu votăm în bloc, Andreea, îmi pare rău. Votăm acum toate amendamentele FAM. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă?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 Verificăm pentru amendamentul 11. Se adoptă. Amendamentul 1 a devenit caduc. Multe amendamente au devenit caduce. Trecem la 100. 72. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6. 172 a fost respins. Vreți să verificăm electronic? Votăm electronic 172. Am închis votul. Se respinge. Amendament, amendamentul 6. Peti. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3. Emplă. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 13. FAM. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 14 FAM pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 devine caduc. Amendamentul 4, amplă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 FAM pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5, Tran. Cine este pentru? Amendamentul 176. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum amendamentul 5, Tran. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deschidem votul pentru amendamentul 8 PETI. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Acum, amendamentul 5 tran pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic amendamentul 5, tran. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 18, FAM, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentele 10 și 19, care sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, tran pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20, fam pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, tran pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, tran pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic amendamentul 9, TRAN. Deschidem votul. Se închide votul și se adoptă. Amendamentul 178 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic 178. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 179. Amendamentul 8 și 10 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Amendamentul 180 și amendamentul 12, identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Amendamentul 21. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, a, deci sunteți pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, Verificăm. Doriți să verificăm electronic pentru amendamentul 12? Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 13, Tran, pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 182 și amendamentul 14 devin caduce. Trecem mai departe pentru amendamentul 192 și 16, identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Amendamentul 193 și amendamentul 17 care sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 194, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17, Tran, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 195, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 devine caduc. Trecem așadar la amendamentul 24, FAM. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 200. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 200 a fost destul de clar, dar dacă doriți să verificăm, verificăm. Închidem votul. E și votul meu. Eu votez cu PP. Nu am cartela la mine. Deci se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Da, amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 devine caduc, 201 la fel, la 206 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amen. Amendamentul 211 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 212 212. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm pentru amendamentul 212. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 213 și amendamentul 13 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 214 devine caduc. Trecem așadar la amendamentul 20 PETI. Vă rog 20 PETI pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 și 215 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, amplă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 218, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 220 pentru, împotrivă, stați o clipă, Vă rog. Mai avem și 219. Îmi cer scuze. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 220 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 221. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 23 e caduc. Votăm acum amendamentul 26 FAM pentru. Am sărit peste FAM 26. Stați. Avem mai întâi FAM 26. L-ați găsit? Pagina 97 în lista de vot a PPE. Amendamentul 26 FAM. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 23 peti pentru 23 peti pentru împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 222 pentru împotrivă abțineri se respinge. Se adoptă. Vot electronic. Se închide votul. Nu încă. Lipsește un vot. În afară de mine. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doriți să verificăm? Bun, verificăm amendamentul 17, deschidem votul. Lipsesc două se închide votul și se respinge. Amendamentul 226, Andreas, 226, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 227 și amendamentul 228, identice, pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 229 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 25 peti pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 empl pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 230 și amendamentul 26 împreună sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 231 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 27 Peti pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 27 FAM pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 amplă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adesso everything falls and we move to amendment 235. Amendamentul 235, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 28, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ampla 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 236, 29 PETI, 29 FAM, 21 TRAN, amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 237 este caduc. Trecem la FEM 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 245, 32 FEM și 22 TRAN. Amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Și acum Trecem la 246, 33 FEM, 23 TRAN identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 247. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm amendamentul 247. Votul este deschis. Votul este închis și este respins. Amendamentul 248 și 35, amendamente identice. Cine este pentru? Împotrivă? obțineri Respins amendamentul 249, 250, 251 și TRAN 24 identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6 este caduc. Amendamentul 20. Amendamentul 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 21 este caduc. Amendamentul 255. Nu, amendamentul 22 se corectează, președintele. Pentru împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 255. Cine este pentru, împotriva abțineri, adoptat. Amendamentul 24 a fost retras. Da, a fost retras. Deci trecem la Peti 37. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Fem 35 FEM 35 îl votăm. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Acum votăm TRAN 25. Cine este pentru, împotrivă, abține, adoptat. PETI 38. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. PETI 39. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum trecem la citări. Dragi colegi, aproape am încheiat. 164, cult 1, peti 1, identice, pentru împotriva abțineri se adoptă. Și votul final, vot electronic, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, da, sigur, votez, votăm electronic. Vă rog să votați, spune președintele. Votul este închis. Felicitări raportorului, 19 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 17 abțineri. A fost un vot dificil și acum trecem la votul privind raportul lui Sabine Verheyen privind planul de acțiune al Uniunii Europene în domeniul e-government 2016-2020, accelerarea transformării digitale a guvernării. Uh, raportorul dorește să ia cuvântul. Aș vrea să mulțumesc doar tuturor colegilor și raportorilor care au lucrat pe acest dosar, a avut o cooperare foarte bună și cred că putem vota pe raport. Mulțumesc, Sabine. Trecem foarte rapid la vot, dragi colegi. E o listă de vot de asemenea foarte complicată. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 44. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 8. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 9. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 11. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 12. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 69. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 72. Pentru, împotrivă, abțineri adoptată. 73 pentru, împotriva, abținere adoptat. 74 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 77 cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 78 cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 79. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm 79? Deschidem votul la 79. Votul este închis și se adoptă. Amendamentul de compromis 15. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 82. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 83. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 13. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 14. Pentru, împotriva, abținere adoptată. Am dat 89. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Am dat 90. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 91. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. 92. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93. Pentru, împotrivă, abține, respins. 97 cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Acum avem considerentele. Compromisul 1, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Vot final, vot electronic. 31. pentru, 3 abțineri și 2 împotrivă. Felicitări raportorului. Felicitări, Sabine. Deci 32 de voturi pentru. Dragi colegi, trecem rapid la următorul vot. Raportul Rozei Tun privind geoblocarea și alte forme de discriminare uh, bazate pe naționalitatea uh, clienților, pe locul de reședință, pe piața unică. Dragi colegi, votăm, vă rog. Dorește raportoarea să mai spună ceva? Dacă mă invitați, aș spune doar vă rog să nu uitați că suntem o comisie pentru piața unică și protecția consumatorilor consumatorii noștri să aibă acces la mai multe bunuri și servicii de pe tot uh, continentul nostru bogat și afacerile vor să aibă cât mai mulți clienți. Deci vrem să deschidem piața și acesta este scopul principal al acestui raport privind geoblocarea. Mulțumesc, Ruja, pentru uh, munca depusă. Trecem la vot direct. Amendamentul 18. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 83. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 280. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 281 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 283 pentru împotriva abține respins. 41 nu, este șters, pe care vreți să-l verificăm, întreabă președintele. Da, verificăm 283, verificăm electronic 283. Verificarea este închisă, este respins. 284. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Respins. 286 și cult 27 identice. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul de compromis 30A. Cine este pentru, împotrivă, abține, adoptat. Amendamentul 45. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. I333. Cine este pentru, împotrivă. 32 este caduc, spune doamna președinte. 33. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul de compromis 14. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 15. Cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. Amendamentul de compromis 16. Pentru, împotriva, abținere, adoptat. Jurii 46. Mulțumesc, Andreea, spune doamna președinte. Pentru, împotriva, abținere, respins. Am votat jurii 46 și este respins. Amendamentul de compromis 17. Cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. Trecem la 325. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 343. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21A, cine este pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. Amendamentul 369 pentru împotrivă abțineri respins. Verificăm. Verificarea este închisă. Este respins. Amendamentul 374. Cine este pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Este 74. Verificăm. Adoptat Jurii 58, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Jurii, jurii 61, Amendamentul de compromis 34. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Adoptat. Amendamentul de compromis 37. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat? Verificăm. Verificăm amendamentul de compromis 37. Verificarea este închisă și este adoptat. Amendamentul 71, dragi colegi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 72, cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Adoptat. Amendamentul 414 uh, este caduc. Intre 53 acum. ITRE 52, spune doamna președinte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cul 35 e caduc. ITRE 53, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 73. Cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. Amendamentul 65, jurii, uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 416 este caduc, I355 este caduc. Votăm amendamentul 74. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, pentru. Cine este pentru, Andreas? Îmi spune doamna președinte. Amendamentul 75. Împotrivă, abțineri, nu este clar. Verificăm electronic. Eu open the vote on amendment 75. Deschidem votul pe 75. Votul col Două. Two more to vote. Încă două voturi. S-a închis votul, se adoptă. 75, se adoptă. Trecem acum la Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 433 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Intră 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79 334 și jură 68 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum avem vizele ITRE 2 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ITRE 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Considerente Amendamentul 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Itra 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Pentru, împotrivă, abțineri. Da, e un vot în bloc, sigur. Da se adoptă. Jurii 5 acum. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Jurii 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Idre 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentele de compromis au fost adoptate în bloc, deci 125 acum. Deci trecem la 125 și jurii 10, identice. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Cult 8. Pentru împotriva abțineri se adoptă. numai puțin. Amendamentul de compromis 32, spune doamna președintă, a fost adoptat prin votul în bloc, deci trecem la 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abține se adoptă. 13. Pentru? A fost votat în bloc amendamentul 154. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. Începem votul încă o dată, da? Colegi, votăm amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Verificăm. Verificăm amendamentul 13. S-a deschis votul. Din păcate, pentru roja se respinge. Trecem acum la amendamentul 155. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm 155, s-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. 156 e caduc. Amendamentul de compromis 18. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. I317. ITRE 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 19 a fost votat în bloc. Trecem prin urmare la amendamentul 12. 20. Se corectează, domnul președinte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 174. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24, adoptat în bloc, deci trecem la 25. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 26. Pentru împotrivă se adoptă. 27 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 203 pentru Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vreți să verificăm? Bun. Verificăm. 203. S-a închis votul și se adoptă 22. Amendamentul 70 cult. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Com amendamentul de compromis 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis, nu, ITRE 26. ITRE 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la ITRE 27 pentru. ITRE 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm ITRE 27. S-a închis votul și se respinge. Cult 20 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compro Amendamentul de compromis 38 votat în bloc, deci trecem la 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ...227 acum și 229 care sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Treizeci. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 228 și 30 jurii sunt identice pentru. Sunteți de acord că ați votat pentru, împotrivă? Se adoptă. Punct procedural, Andreea, te rog. Îmi cer scuze, Silvia a spus că 227 și 29 jurii două, cele două grupuri mari votează pentru, cu majoritate. Deci putem verifica. Bun, deci deschidem votul pe 227 și 29 jurii. Verificăm cu vot electronic. Se adoptă. Trecem mai departe. Amendment 33. Amendamentul 33 pentru. ...55 în lista de vot PPE, amendamentul 33, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 35. Îmi cer scuze, dragi colegi, toate sunt caduce și trecem la 23 cult. Cine este pentru? Pe, împotriva. Abțineri? Se respinge. Eram sigură că Judith va cere verificare. Bun, am și verificat. Haideți, colegi, să votăm. S-a închis verificarea cu un vot lipsă, se respinge. Jurii 33 se respinge. Compromisul 7 a fost adoptat în bloc. Virginie. Am impresia că n-am votat 240. Da, mi s-a spus că era caduc, da? Nu, e caduc dacă cele dinainte sunt adoptate. Da, nu știam cum stau lucrurile cu 79, sincer. Bun, verificăm acum, spune doamna președintă. Verificăm. 29. Just a minute, we are checking. Da, așteptați numai puțin ca să verificăm. 29 So it, it is correct. We, we should. We vote. Yeah. We should vote or not? No. We should not vote. No. no we sh- I'm told that we should not. Mi se spune că nu trebuie votat pentru că amendamentul 79 a fost adoptat. Cu plăcere. Dragi colegi, trecem la votul final acum. Electronic. S-a deschis votul. The vote is S-a închis votul și se adoptă cu 30 plus 3 minus și 4 0. Felicitări raportorului. Roja. O mare contribuție pentru consumatori în Europa. Mulțumim, Roja. We have to vote on the mandate. Trebuie să votăm mandatul însă. Dragi colegi, mai avem încă Uh, do you want the... Vreți să interveniți înainte de vot sau după vot? Înainte de vot. Bun. Denis, ai cuvântul. Mulțumesc. Singurul motiv pentru care doresc să intervin este discuția pe care am avut-o ieri cu raportorul cu privire la un e-mail pe care l-am primit de la UEARTMA, printre alții și care au spus că niciodată nu s-a făcut un studiu de impact cu adevărat pentru IMM-uri pentru această propunere. Și se temeau că, în ciuda eforturilor raportorilor, există totuși incertitudine în anumite aspecte, de aceea eu sugerez nu să amânăm trialogul, dar în paralel cu trialogul să facem și un studiu de impact, în special pentru IMM-uri, cu privire la aspectele ce le preocupă. Asta am vrut să spun coordonatorii sigur o să stabilească detaliile, dar sper că puteți fi de acord. Mulțumesc, Danis. Să-i dau cuvântul raportarea atunci, Roja. Da, cred că Dani are de acord, e de acord că am îmbunătățit textul, mai ales pentru IMM-uri. Am contactat multe asociații de consumatori și IMM-uri și da, mulțumesc foarte mult pentru cooperarea foarte implicată pe acest document și pentru contribuție. Însă, în ceea ce privește studiul de impact, aș vrea să vă reamintesc că am făcut o serie de studii, că am avut 150 de pagini ca studiu de impact din partea comisiei, după care am avut două analize pe care le-am cerut de la Departamentul de Politici una de 76 de pagini cu o analiză detaliată a evaluării economice a extinderii interzicerii geoblocării făcut de, făcut de economiști renumiți și un alt studiu de 72 de pagini privind propunerea referitoare la geoblocare. Legislația privind piața internă și aspecte de reglementare prezentate de profesor de drept din Florența, un fost avocat general de la Curtea Europeană de Justiție, deci, sigur că dacă simțiți nevoia că mai e nevoie de un studiu de impact care nu ne va uh, îngreuna și întârzia procedurile, o să fiu de acord. Însă am primit și o evaluare a studiului de impact al Comisiei și câteva scurte note informative. Dacă domnul De Jong vrea un alt studiu de impact cu privire la legislația aplicabilă pentru IMM-uri, eu sunt de acord, dar sincer, uh, Condiția trebuie să fie că nu va întârzia negocierile în trialog. Înțeleg că sunteți de acord, prin urmare, cu aceste condiții, da, acceptăm. Dragi colegi, spune doamna președinte, nu deschidem acum o dezbatere pe studiul de impact. Votăm mandatul pentru negocierile cu Consiliu. Vreau doar să întreb coordonatorii dacă sunteți de acord să trecem la vot sau nu. Bun, trecem la vot. Virginie, intervenția tare legătură cu votul? Dar repede, te rog. În, în calitate de raportor din umbră pe acest dosar, cred că aspectul menționat de Denis trebuie să se bucure de atenția noastră și ar trebui să-l analizăm cu deschidere, în măsura în care, sigur, nu va întârzia discuțiile în trialog. Cu această condiție putem într totul sprijini părerea lui Denis. Și, spune doamna Rozatun, asta arată cât de bine cooperăm în comisia noastră. Bun, spune doamna președinte, trecem la vot. Înțeleg că se va face la nivel de coordonatori. E vot electronic pentru a da mandatul pentru lansarea trialogului pe acest act normativ important. Please. Votați, vă rog, dragi colegi. S-a închis votul. Aneli. Aneli. Tot cu privire la studiul de impact. Am hotărât că se va discuta la nivel de coordonatori. Acum votăm. Suntem în mijlocul unui vot important și trebuie să ne ocupăm de el. 31 pentru mandatul de negociere, împotrivă, două împotrivă și o abținere aveți posibilități să vorbiți despre asta între coordonator, va fi pe ordinea de zi și nu are impact asupra votului privind mandatul. Mai avem un vot, dragi colegi, nu uitați, vă rog. Doamna Rozaton, vreau să mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Haideți să păstrăm regătura pentru trialog. Uh, o să vă informez imediat. Mulțumesc tuturor colegilor, mai ales raportorilor din umbră și personalului nostru, consilierilor de grup, Silvia, care e nouă și face o treabă foarte bună, și secretariatului, și în special lui Birgit. Și haideți să avem această abordare, să ne deschidem piața unică pentru companii și consumatori. Mulțumim, Roja! Foarte bună treabă! Și acum, dragi colegi, înainte să trecem la votul pe buget, vreau să urez un călduros bun venit oaspeților noștri din Suedia, din Stockholm, din grup, partidul meu politic. Bine ați venit alături de noi, spune doamna președintă și în suedeză. Bun. Mergem mai departe cu votul pe bugetul 2016, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare Daniel Danton este raportor, sper că nu vreți să spuneți nimic. Bun. You have the right to do so. Aveți dreptul să interveniți dacă doriți. În regulă. Discutăm uh, elementele referitoare la buget 1 câte 1 0102 77 linii bugetare proiecte pilot competențe digitale pentru startup-uri, Maria Grapini, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează 02, s-a adoptat. Bun, nu trebuie să citesc linia bugetară, ci doar să spun despre ce e vorba. Un proiect de stabilire a unui sistem de avertizare rapidă în legătură cu noi practici. Denis de Jong, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Proiectul referitor la evaluarea diferențelor pretinse în legătură cu calitatea produselor vândute pe piața internă Olga Slanova pentru, împotrivă, abțineri se adoptă proiectul pilot în legătură cu instrumentele e-learning și competențele digitale pentru antreprenoriat, pentru persoanele cu uh, probleme de vedere și auz. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Proiect vizând aplicarea accesibilităților, cerințelor de accesibilitate la internet pe platforme și instrumente prin default, Dita Șarasova, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă proiect pilot privind creșterea uh, conștientizării algoritmică pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și ultimul proiect în legătură cu prototip, prețuri prototip pentru uh, creativitate experimentală și uh, climatul de inovare, Giulia Eda, pentru împotriva abțineri se adoptă. Și cu aceasta încheiem votul uh, foarte complicat de astăzi. Vă mulțumesc că ați avut răbdare. Și mai avem un punct pe ordinea de zi referitor la drepturile de autor în piața unică digitală și Catherine o să prezideze. Nu, Dita prezidează. Dragi colegi, continuăm cu ordinea noastră de zi. Urmează punctul referitor la drepturile de autor pe piața unică digitală și dau cuvântul imediat raportorului doamna Catherine Steller. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, vreau să mulțumesc pentru început tuturor celor care au contribuit la proiectul de raport privind drepturile de autor pe piața digitală internă. Termenul pentru amendamente era 29 martie. Am primit 508 amendamente în total. Această cifră nu este surprinzătoare, dat fiind că acest subiect ne uh, afectează pe toți în diferite feluri, fiecare vorba de industria muzicală, platforme, consumatori și așa mai departe. Toți suntem vizați. Uh, E vorba de um, excepții și limitări pentru cercetare, educare și protejarea patrimoniului cultural, simplificarea practicilor de licențiere, uh, drepturile uh, editorilor din presă, articolul 11, protejarea articolelor online, precum și articolele 14-16 în legătură cu remunerarea echitabilă pentru autorii și uh, interpreți sau artiști. Uh, și uh, aștept cu nerăbdare reuniunea de pe 3 mai, miercuri viitoare, a raportorilor din umbră, când vom uh, discuta primul lot de uh, amendamente de compromis. Nu va fi ușor să le pregătim, dar vom încerca să o facem. Și pentru colegi, votul definitiv va fi pe 8 iunie Chiar dacă eu, fiind uh, parlamentar din partea Regatului Unit, uh, pentru mine acea dată va fi una foarte interesantă. Oricum, o să lucrez cu colegii raportori din umbră pentru a ajunge la un compromis bun și echilibrat. Mulțumesc! Mulțumesc, Catherine, și vom începe cu raportorii din umbră pe, pe uh, Pascal Alimot. Mulțumesc! Aș vrea să spun că după intervenție o să trebuiască să plec, deci nu particip la discuție. O să fiu succint. Am avut reuniunea raportorilor din umbră. Vom avea săptămâna viitoare această reuniune din, a raportorilor din umbră. Interesant că mulți colegi s-au implicat și mă refer la articolele care sunt în discuție acum. Prima observație vizează articolul 13, text and data mining. Uh, am fi dorit uh, ca această îngrădire a drepturilor de autor să se limiteze doar la cercetare în legătură cu text și data mining pentru um, alte scopuri ar trebui să facă obiectul unei licențe, chiar și pentru parteneriatele public-privat. La 11, articolul probabil cel mai controversat, unde e vorba uh, de drepturile conexe, Aici suntem de părere că ar trebui să îi protejăm pe cei care uh, permit jurnaliștilor să-și publice articole, adică cei care îi plătesc și care își asumă riscul financiar pentru investiție și punerea pe piață a unor uh, eforturi jurnalistice de calitate și de foarte bună calitate. Consider, deci, că ar trebui să avem uh, protejarea răspunderii uh, și a drepturilor uh, editurilor și de aceea consider că n-ar trebui să uh, creăm uh, riscuri indirecte, ci să lăsăm uh, posibilitățile de uh, exercitare a drepturilor care sunt foarte importante pentru edituri. Drepturile acestea nu ar trebui să îngrădească libertatea de exprimare și ar trebui ca drepturile de protecție să se aplice și, ex, și fragmentelor uh, și acelor așa numite snippets. Mi se pare că așa nu periclităm uh, perna, jurnalismul, ci din potrivă permitem uh, editorilor și jurnaliștilor să-și cunoască drepturile, să aibă o poziție mai consolidată și să uh, aibă relații de muncă mai echilibrate și mai asigurate în legătură cu sau în raport cu jucătorii mari de pe piață. Acest lucru ar trebui să fie benefic și jurnaliștilor și deci poate că așa vom avea mai mult uh, jurnalism și mai de calitate. Articolul 11 protejarea drepturilor în legătură cu serviciile online. În ceea ce privește furnizorii, ar aceștia ar trebui să aibă un rol activ și nu ar trebui să fie excluși de la articolul 13 din directiva privind comerțul electronic, mai ales dacă își asumă un rol activ. Ar trebui să existe acorduri cu deținătorii de drepturi și ar trebui luate măsuri astfel încât să se poată respecta aceste acorduri, ceea ce înseamnă până la urmă că trebuie respectate condițiile tehnice mm, necesare mm, și specifice conținutului și ar trebui să se permită uh, respectarea drepturilor și în cazul uh, reproducerii, nu doar în cazul uh, salvării pe suporturi, diverse suporturi. Iar în ceea ce privește tehnicile de recunoaștere, ar trebui ca pentru startup-uri să se prevadă măsuri de înlesnire. Am încercat să le definesc astfel încât să avem o excepție, o derogare pentru startup-uri despre care putem să mai discutăm în reuniunea raportorilor din urmă. Cam atât. Cred că e clar că la 11 și la 13 uh, uh, suntem mai degrabă de partea comisiei, lucru pe care de asemenea o să-l susținem și o să-l argumentăm și în reuniunea raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm cu ECR și apoi uh, Dalton. I'd also like to thank Rapporteur again. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, mulțumesc și aștept cu nerăbdare știința raportorilor. Cred că avem multe lucruri în fața noastră, aș uh, atinge câteva dintre cele mai importante lucruri din punct de vedere al CR. Începește articolul 11. Am uh, făcut o serie de amendamente de ștergere. După părerea mea, bun, oamenii știu opiniile mele legătură cu drepturile uh, publisherilor, dar cred că Comisia nu a oferit suficientă justificare pentru astfel de schimbare. Ar duce la mai multe dificultăți și uh, nu reușesc să înțeleg ce problemă încearcă să rezolve, dar este clar că uh, poziția Comisiei va crea și mai multe probleme. Am văzut astfel de probleme în Germania și Spania. Cred că legea spaniolă, în general, uh, a dus la mari probleme de trafic, la scăderi de trafic, pe măsură ce noile uh, site-uri agregate și-au redus serviciile și asta a afectat capacitatea cetățenilor de a împărtăși știri online, care acum o practică comună și cred că efectul asupra majoritatea țărilor europene ar fi semnificativ. Cred că recunoaștem cu toții că există o provocare pentru industria ziarelor și revistelor, dar nu pot vedea cum îi uh, va ajuta asta și ce ar, pe ce ar trebui să se concentreze ar fi să se adapteze la schimbarea digitală care vine. Deci poziția mea nu s-a schimbat și susțin direcția în care merge raportorul. În ce privește responsabilitatea și diferența de valoare, din nou uh, sunt de acord cu preocupările raportoare în legătură cu propunerea originală a Comisiei. Articolul 13 împărtășesc uh, credința că este incompatibilă cu uh, obligațiunea de nemonitorizare în cazul comerțului electronic general. În ce privește obligațiunea de filtrare a conținutului, asta poate exista o barieră, poate reprezenta o barieră în fața noilor afaceri și nu face decât să ajute pe mari jucători pe piață și nu cred că asta e intenția, nu cred că vrem niciunul să vedem asta și de asemenea riscăm uh, să afectăm libertatea internetului pentru consumatori. Sunt foarte multe chestiuni uh, de, legate de drepturile de autor pe care tehnologiile de filtrare le blochează și trebuie să ne asigurăm că asta nu se întâmplă. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că deținătorii de drepturi sunt uh, remunerați corect pentru exportul uh, operelor lor și recunoaștem că sunt probleme mai ales în industria muzicală, dar abordarea comisiei aici nu este cea corectă pentru că este specifică tehnologic și piața se va schimba substanțial în viitor și de asemenea procesele și procesele de afaceri vor uh, s să nu se mai potrivească cu categoriile comisiei. Deci, deci avem nevoie de abordare prin care să se poat, oamenii se poate profita corespunzător de drepturile de autor, dar nu susțin acum direcția Comisiei în ce privește uh, data mining-ul uh, și text mining-ul. Uh, Comisia merge în direcția cea mai bună, dar am făcut unele amendamente pentru a îmbunătăți formularea și a extinde definiția organizației de cercetare, dar trebuie să, insta, să dăm desemnătorilor de drepturi posibilitatea de a avea control asupra materialului lor. În unele state membre există anumite excepții care funcționează destul de bine, deci mă preocupă că uh, aceste uh, exemple de succes ar putea fi afectate de excepțiile obligatorii ale Comisiei. Deci să, să se dea uh, statelor membre posibilitatea să-și introducă propriile excepții și asta ar fi o cale de mers mai departe și câteva alte chestiuni. Începește excepțiile educaționale. Cred că există susținere pentru excepții care permit uh, uh, predarea transfrontalieră și uh, e-learning-ul și cer ca aceste prevederi să fie cât mai clare. Trebuie să ne asigurăm însă că există prevederi în legătură cu, naționale în legătură cu disponibilitatea de licențe și că chestiunea de copyright sunt respectate. În ce privește uh, lucrările ieșite din circuitul comercial, uh, susțin abordarea Comisiei pentru a le face disponibile în același timp protejând interesele deținătorilor. Există preocupări aici uh, legate de capacitatea deținătorilor de drepturi de a obiecta, așa cum arată două cazuri care se află în fața Curții Europene de Justiție, dar cred că vom găsi o soluție care să dea publicului acces la materialele culturale valoroase. Deci, în general, susțin abordarea pe care o are raportoarea și cred că suntem într-o situație bună. Va trebui să Uh, uh, facem anumite eforturi pentru a rezolva problemele tehnice, dar suntem nerăbdători să colaborăm cu raportorul și raportorii din umbră. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you, Dan. Uh, on behalf of ALDE... <laughs> mulțumesc. În numele ALDE voi interveni eu, pentru, pentru că Caia nu a putut participa, dar că s-a mânat punctul, uh, discuția pe acest punct de ieri pe azi. Uh, dar... Uh, am consemnat oricum unele dintre amendamentele pe care le-a propus. M-aș referi în primul rând la articolul 3 în legătură cu text și data mining. Am clarificat că dreptul de a citi e un, drept de a căuta mine în engleză și vrem să ne asigurăm că uh, aplicarea excepției nu e pusă în pericol de măsurile de siguranță. În legătură cu uh, educația. Cred că e o confuzie dacă vorbim și de scopuri necomerciale și de instituții de învățământ, ca exe- dat fiind că exemplele din Uniunea Europeană au arătat că există o ambiguitate, de exemplu, în legătură cu școlile private. De asemenea, credem că e clar, mai clar să vorbim doar de scop, adică necomercial și educațional. Considerăm de asemenea că trimiterea la educa- instituțiile de învățământ creează incertitudine dacă vorbim de uh, rețele electronice care sunt considerate a fi doar în statul membru în care se găsește instituția de învățământ. În practică, lucrurile de obicei sunt împărtășite prin platforme de învățare online, dar aceste platforme nu au doar cursuri, ci și uh, teme. Uh, discuții între studenți, deci ar fi un coșmar tehnic să îngrădești accesul la conținutul menționat la articolul 4 fără a restricționa și accesul la întreaga platformă de învățare. Și restricționarea accesului la întreaga platformă ar fi contrară scopului articolului 4. La articolul 11 am propus ștergerea acestea, dat fiindcă noi nu considerăm că o nouă lege a copyright-ului și un nou tip de um, funcție juridică ar fi necesară și ar fi soluția la 14. Important e nu doar să avem o aliniere cu directiva privind comerțul electronic, ci și să îmbunătățim practicile curente, care nu sunt suficient de transparente pentru utilizatori. De aceea propunem formulare care să uh, asigure că notificările identifică clar opera neautorizată pe platformă și unde există conținutul uh, pentru care nu s-au respectat drepturile. Considerăm că unele țări spun că nu pot uh, să tra tragă profit de pe, operele, de pe urma operelor lor. Uh, și considerăm că, de exemplu, în unele state nu se protejează în mod suficient, de exemplu, libertatea de expresie și alte drepturi fundamentale. De asemenea, e important să facem o deosebire clară între o platformă direct implicată în conținut și o platformă care doar permite utilizatorilor să încarce conținut și nu uh, are cunoștință sau control asupra acestui conținut, lucru de asemenea lămurit în amendamentele noastre. Și în încheiere tot la acest articol nu considerăm că e în interesul cuiva ca conținutul să fie blocat prin filtre. Platformele, atunci când sunt notificate de conținut care încalcă drepturile, ar trebui să ofere deținătorilor de drepturi posibilitatea de a-l uh, bloca sau a încheia un acord. Dacă platformele sunt răspunzătoare pentru tot ce se întâmplă în ele, atunci o să creăm numai stimulente ca acesta pur și simplu să uh, blocheze accesul la conținut, ceea ce înseamnă că nu vom fi făcut niciun bine nimănui. Și ultimele două puncte, am introdus două excepții noi, una referitoare la uh, libertatea de panorama și una în legătură cu conținutul generat pentru a adapta legea actuală la um, era digitală. De asemenea, am introdus un amendament în legătură cu crearea unei baze de date după încercarea reușită de a avea o bază de date cu numită repertoriu global, astfel încât să supraveghem uh, remunerarea operelor. Toate părțile sunt de acord că nu e suficient ce se întâmplă acum și că totul trebuie să se regăsească într-o bază de date. Vă mulțumesc de numele meu și al CAI și așteptăm cu nerăbdare să mai discutăm despre acest dosar. Mulțumesc! Și acum o să vă întreb dacă dorește cineva din partea GUE să intervină. Se pare că nu. Așa că Giulia Reda de la Verzi. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să mulțumesc încă o dată domnului raportor pentru un aviz excelent și faptul că am depus peste 100 de amendamente nu o vrea să spună că sunt probleme cu avizul, uh, ci mai degrabă cu textul comisiei, care trebuie completat în multe privințe. Multe amendamente seamănă cu cele ale raportorului în legătură cu text și data mining. Cred că e foarte important să înțelegem că atunci când cineva face text în data mining, de obicei face acest lucru pe milioane de opere care aparțin unor deținători de drepturi foarte diferiți și numeroși și licenție, autorizarea nu e o soluție pentru că costurile ar fi foarte mari, prohibitive și asta înseamnă că se creează o zonă gri acum și deja există uh, această practică de a face text in data mining de către companii mari, nu doar cercetători, dar nu există certitudine juridică. Deci dacă introducem acum o excepție care permite explicit aceste practici pentru organizațiile de cercetare, se subînțelege că este explicit interzisă tuturor celorlalți, deci practic am înrăutățit situația. Așa că susțin întru totul ideea de a spune că dreptul de a citi este drept uh, right to mind și doar clarificăm ceva ce n-ar fi trebuit să fie acoperit de drepturile de autor de la început. Nu e vorba de folosirea operei ca operă, ci de extragerea unor fapte, fapte care nu ar fi trebuit niciodată să fie acoperite de legea copyright în legătură cu drepturile conexe, Parlamentul European a respins de mai multe ori ideea în trecut și am mare încredere că această comisie va face la fel și acum. Există multe amendamente propuse care susțin abordarea raportorii de a șterge articolul cu totul. Cred că, mai ales în aceste momente în care avem foarte multe fake news, e irresponsabil să introduce o lege care ar face ca împărtășirea știrilor de calitate pe platformele sociale și mai grea cred că uh, niciunul din uh, cei care se folosesc de fake news s-ar folosi de această uh, lege. Deci ar avea un avantaj competitiv și ar avea acces la o audiență cât mai mare posibil, ceea ce și își propun oricum. Nu e posibil să folosești hiperlink-uri fără a folosi snippets. Cred că e un lucru foarte important care trebuie precizat. Uneori și URL-ul în sine include titlul unui articol și dacă taxezi pentru copierea titlului unui articol uh, legându-l de o știre și în același timp poți vedea ce se găsește dincolo de link, uh, va fi, totul va fi de negestionat. Deci e o propunere care în Germania și Spania s-a dovedit impracticabilă, creează obstacole pentru împărtășirea uh, știrilor online și amenință și drepturile fundamentale. La fel, la articolul 13, cred că propunerea raportoare este o îmbunătățire față de textul inițial, dar mă îndoiesc că e nevoie de fapt de acest articol și aș l-aș transforma într-o uh, garanție pentru utilizatori, pentru drepturile utilizatorilor. Există acum multe acorduri uh, între platforme și utilizatori care ignoră total uh, drepturile utilizatorilor, blochează mult conținut și utilizatorii n-au nicio cale de atac pentru a se asigura că drepturile lor garantate prin excepții și limitări pot fi exercitate. Deci am făcut amendamente și în acest sens. Am organizat și mai multe evenimente pe acest subiect. La unul dintre ele cu startup-urile, uh, unul dintre ele, SoundCloud, spunându-ne că deși au acorduri cu industria muzicală, dacă legea exista când au început, acum mai mult de 10 ani, de fapt niciodată n-ar fi devenit un, o afacere de succes. Și ieri comisarul Ansip spunea că nu crede că această propunere intră în conflict cu comerța privind, eh, directiva privind comerțul electronic, spunând în același timp că propunerea raportoarei e problematică. Mi se pare pro- surprinzător pentru că doamna raportor tocmai vrea să se asigure că nu există conflict între cele două acte normative. Deci eu înclin să fiu de acord cu eh, cei care au spus eh, în legătură cu experții în materie de copyright că această propunere creează o obligație generală de monitorizare, opinie împărtășită și de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European. Curtea de Justiție, la rândul său, a spus clar că o astfel de obligație generală de monitorizare ar încălca drepturile fundamentale. Când uh, discutăm despre scopul articolului 13, cred că e foarte important să ținem seama de evoluțiile efective din, ale veniturilor din industria muzicală, care au început să crească din nou și cred că multe din problemele din ultimii ani pot fi atribuite refuzului de a adapta la preferințele modificate ale utilizatorilor care accesează muzică online, care sunt dispuși să plătească pentru o ofertă atractivă. Cred că, în schimb, ar trebui să ne concentrăm pe a ne asigura că acești bani ajung la artiști și nu ar trebui să-i redistribuim între platforme și industria muzicală. Prin urmare, am făcut amendamente și pentru consolidarea dispozițiilor privind transparența care să dă artiștilor control mai mare asupra felului în care sunt folosite operelor și pentru a afla cine câștigă de pe urma lor. În legătură cu excepția pentru educație, în general sunt de acord cu abordarea raportoarei Însă am făcut și propuneri de amendamente pentru a garanta că această excepție pentru educație nu poate fi uh, uh dată la o parte de licențe individuale, pentru că ar fi subminată. Și, uh, pe scurt, câteva adăugiri care ar fi importante pentru IMCO, Freedom of Panorama, panorama le, reguli privind accesul la conținut, dar și protejarea domeniului public, precum și uh, interoperabilitatea, care e foarte importantă. Avem probleme mari uh, cu conținut, ca, uh, cu consumatori care au cumpărat legal conținut și pe care nu-l pot folosi din cauza unor măsuri de protecție tehnologică. Am vrut să ne asigurăm că aceste excepții vor putea folosite în practică, efectiv. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Vreau să vă reamintesc că mai avem numai 20 de minute și mai avem încă un punct de discutat, deci vă rog să fiți succinți în prezentările dumneavoastră. Mai dorește cineva să intervine de la FDD? Altcineva care vrea să ia cuvântul? Dacă nu, rog uh, Comisia să intervină. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Uh, am examinat cu atenție proiectul de aviz al doamnei Staller și diferitele amendamente făcute de raportorii din umbră și de alți membri ai Comisiei. Diversitatea opiniilor exprimate ilustrează complexitatea problemei despre care discutăm. Așadar, considerăm că există unele, un uh, numitor comun cu raportorul, dar, pe de altă parte, avem uh, preocupări serioase în legătură cu amendamentele propuse în legătură cu drepturile publisherilor de presă și alte chestiuni care ar submina unul dintre obiectivele cheie ale reformei și anume o distribuție mai corectă a veniturilor din copyright de-a lungul lanțului valoric. Comisia este gata să se angajeze în discuții uh, suplimentare. Pe problema excepțiilor suntem foarte deschiși să discutăm. Am vrea să ne asigurăm că directiva păstrează un nivel ridicat de ambiție și îndeplinește obiectivele originale de reformă, inițiale de reformă. Deci dați-mi să spun ceva în legătură cu publiciștii de presă și cu diferența de valoare. Dreptul publicilor de a-și folosi publicațiile online va întări poziția lor de negociere atunci când negociază conținutul, utilizarea conținuturilor cu jucătorii online și le va permite să monetizeze mai bine uh, produsul lor oferirea astfel de, drept, de astfel de drepturi nu va afecta modul în care utilizatorii șeruiesc hiperlinkurile astăzi pe internet. Abordarea se va concentra doar pe o abordare care se concentreze doar pe aplicarea legii, pe enforcement, nu va garanta faptul că publisherii pot rămâne și se pot dezvolta pe piață. Deci nu este suficient pentru a garanta rolul uh, publisherilor în investiția și diseminarea unui jurnalist de calitate și că eforturile lor sunt, comp- sunt compensate financiar suficient. Gândiți-vă la costurile pe care le au publisherii de presă pentru a trimite, de exemplu, un corespondent de război în străinătate, într-o zonă de conflict. Sunt niște costuri enorme. Începește diferența de valoare, așa într-un value gap. Propunerea noastră este să întărim poziția deținătorilor de drepturi ca să poată negocia și să fie remunerați pentru utilizarea online a conținutului lor care este găzduit pe platforme. În același timp, vrem să întărim poziția deținătorilor de drepturi pentru a putea obiecta la utilizarea operelor lor de către aceste platforme uh, atunci când ele sunt circulate fără autorizație. Soluția pe care am propus-o face un echilibru, după părerea noastră, între diferitele interese. Impune anumite obligațiuni asupra uh, unor platforme cu un conținut uh, uh important supus drepturilor de autor și dă anumite responsabilități. Mă tem că nu am aici aceeași opinie cu uh, uh doamna Gilia Reda. Nu e incompatibilă cu directiva privind comerțul electronic. Din potriva, această directivă dă posibilitatea statelor membre să impună da, da, datoria de uh, Uh, responsabilitate uh, furnizorilor. Și asta s-ar aplica tuturor platformelor mari de împărtășire de conținut și ne preocupă faptul că schimbările propuse în uh, proiectul de aviz vor reduce eficiența intervențiilor, limitând obligația numai la platforme care au încheiat acorduri cu deținători de drepturi și Uh, care nu sunt acoperite de articolul 14 din directiva privind comerțul electronic. Deci asta ar submina obiectivul propunerii. În ce privește excepțiile, suntem deschiși uh, față de dialog, dar este important să ne asigurăm că schimbările propuse nu afectează echilibrul realizat între nevoia de a facilita utilizarea conținutului protejat de copyright în scop de cercetare, educație și păstrarea uh, moștenirii culturale pe de-o parte și protecția deținătorilor de drepturi pe de altă parte. Introducerea de noi excepții, cum ar fi conținutul generat de utilizator sau e-lending, trebuie eh, evaluate cu mare grijă, ținând seama de beneficiile eh, pe care se așteaptă să le aibă asupra utilizatorilor și impactul asupra pieței eh, licențelor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Catrin, ai dorit să mai intervii? Nu, cred că a fost foarte util să ascult perspectivele diferite pe care le-au exprimat colegii. Sunt nerăbdătoare să avem ședința uh, în care vom discuta amendamente de compromis și sper că putem face progrese și în spiritul cooperării să ajungem la un punct de vedere uh, echilibrat pe un subiect extrem de important. Așadar, vă mulțumesc. Mulțumesc, Catherine, și acum trecem la următorul și ultimul punct uh, de pe ordinea de zi a acestei dimineți, avizul privind propunerea de regulament care stabilește uh, instituția autorităților de reglementare europene pentru comunicațiile, comunicațiile electronice, raportor domnul Ștefaneț. Mulțumesc, uh, doamnă raportor. Vor, doamnă președinte, vorbim aici despre un regulament foarte important în legătură cu autoritățile de reglementare în domeniul comunicării electron, comunicațiilor electronice propunere care face parte din așa numitul pachet de telecomunicații. În cazul acestui, uh, acestei uh, instituții, structura actuală funcționează bine și uh, face posibilă utilizarea know-how-ului național și la nivel european. Principalul obiectiv al acestui raport este să păstreze uh, caracterul independent al uh, Consiliului de Autorități de Reglementare, mai degrabă decât să-l transforme într-o agenție europeană 100% și să uh, nu fie influențat de Comisie pentru a să nu se afecta echilibrul instituțional actual. De asemenea, aș vrea să propun ca față de propunerea Comisiei, rolul Parlamentului European în legătură cu numirea uh, directorului oficiului să fie păstrat. Cred că uh, structura actuală uh, cu uh, două niveluri de funcționare poate garanta eficiența și uh, echilibrul între nivelul național și instituția ca atare. De asemenea, cred că trebuie să preluăm unele îmbunătățiri sugerate de comisie, inclusiv extinderea competențelor acestei instituții în domeniul de reglementare. Obiectivul nostru este să pregătim o structură funcțională cât mai bună și sunt deschis să discut toate compromisurile potențiale și sunt nerăbdător să discutăm această legislație importantă cu ceilalți uh, raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, Ivan. În numele SND, Nicola Danti. Nicola. La reorganizare del BEREC costituisce... Mulțumesc, doamnă președinte. Acesta este un nou element al unei reforme mai largi care promovează o piață telecomunicațiilor europeană. Am primit favorabil propunerea Comisiei, deși aceasta prezintă o serie de aspecte critice care au legătură cu amendamentele pe care le-am prezentat. Cred că este extrem de important să garantăm independența Comisiei Europene de BEREC care, prin natura sa și pentru sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, are nevoie de libertate maximă de acțiune. Depășirea structurii actuale bipartite și instituirea unei singure agenții cu personalitate juridică ne fac să fim atenți la guvernanța, la conducerea agenției. Comisia trebuie să joace un rol important de coordonare a autorităților naționale de reglementare în cadrul BEREC, protejând în același timp independența procedurilor decizionale. În acest sens, alegerea directorului executiv este una foarte clară pe baza unei liste de candidați redactată de comisie. Din amendamentele prezentate de celelalte grupuri, decurge în mod evident cum independența BEREC este un aspect susținut de toată lumea. Trebuie să avem suficientă marge de manevră pentru a avea o poziție clară și comună a Parlamentului. Va fi însă mai dificil să găsim o poziție comună în ceea ce privește structura BEREC. Există cei care doresc o agenție nouă și alții care doresc păstrarea structurii actuale. Va fi dificil de tranșat chestiunea, dar vom face tot ce putem pentru a ajunge la o soluție de compromis. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca pe acest dosar și pentru amendamentele prezentate, care prezintă multe puncte de discuții privind guvernanța și noua BEREC. Încă o dată, sunt deschis pentru o discuție constructivă. Putem vorbi despre o adevărată autoritate a comunicațiilor electronice doar atunci când piața aferentă va fi omogenă pe plan european. Cred că constituirea unei singure agenții care să înlocuiască structura bipartită BEREC reprezintă o încercare de a regândi organismele care reprezintă instituțiile europene în mod mai coerent și uniform. Thank you very much for ECR. Mulțumesc pentru ICR, Emma McLache. Mulțumesc, doamna președinte. Și acum am uh, exprimat în, în schimbul inițial de opinie. CRE salută munca raportorului și susține Direcția Generală a avizului, a proiectului de aviz uh, și uh, suntem nerăbdători să cooperăm și sperăm că Comisia de Fond va ține seama complet de avizul INCO. Ideea cheie aici este structura instituțională, este de înțeles și de dorit să existe o mai bună implementare a legislației europene și bere care a jucat un rol foarte important în realizarea acestui obiectiv. Dar e un rol pe care Berecul l-a făcut în mod satisfăcător timp de mulți ani și evaluările anterioare ale Comisiei au concluzionat uh, că lucrurile așa stau și sigur că există loc de îmbunătățiri, dar CRN nu e de acord cu propunerea esențială a Comisiei de a transforma BEREC într-o agenție europeană. Noi considerăm că asta ar însemna o, schimbare eh, față de uh, activitatea de până acum, care a fost foarte bună de împărtășirea bunelor practici la nivel național și uh, de operare pe diverse piețe naționale. Așadar, acest punct de vedere a fost reflectat și prin alte amendamente în, la acest aviz și există o dorință de a discuta aceste chestiuni la ședințele următoare ale raportorilor din umbră. Sigur, sunt lucruri pe care le putem îmbunătăți, cum spuneam, în funcționarea BEREC, dar asta va cere mult mai puține resurse decât uh, să stabilim o nouă agenție europeană, dar încă o dată deschidem, des, rămânem deschiși la discuție și credem că suntem pe calea cea bună și sperăm că vom face îmbunătățirile corecte la funcționarea acestei autorități. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. În numele uh, Gai, câteva uh, chestiuni din poziția ALDE și amendamentele ALDE. Amendamentele ALDE se concentrează la creșterea valorii activității BEREC pentru toți cei implicați. Nu credem că BEREC are valoare reală doar dacă e, dacă e doar un forum de discuție și nu aduce o convergență reală cu practicile autorităților naționale de reglementare și a piețelor de telecomunicații. Mai întâi, ALDE a făcut amendamente privind obiectivele care credem că ar trebui să fie lucrul principal în asigurarea unei implementări uniforme a legislației europene, de aceea, prin sarcinile listate, uh, există și posibilitatea de a lua decizii obligatorii acolo unde există în mod clar o lipsă de coerență care poate crea o barieră pieței interne sau divergențe în interpretarea legislației europene, similar cu ce s-a introdus în cadrul uh, uh, GDPR. Îmbunătățirea aplicării comune a legii uh, e foarte importantă pentru îmbunătățirea funcționării pieței unice. Raportorul nostru dorește ca BEREC să fie mai proactivă în organizarea cooperării între autoritățile naționale de reglementare atunci când apar probleme comune sau când se creează sinergii între diferitele uh, inițiative naționale de tip Open Data care ar putea aduce valoare la nivel european. E important să ne asigurăm că BEREC este independentă, de aceea uh, s-au făcut unele amendamente în această direcție. Și, nu în ultimul rând, uh, tehnologia care facilitează mai bine schimbul de informații între autoritățile naționale trebuie să se asigure că BEREC și NRIS uh, evită duplicarea acțiunilor companiilor care acționează transfrontalier și uh, de aceea, unul dintre amendamentele raportului nostru sugerează ideea unui ghișeu unic care să îmbunătățească eficiența schimburilor informaționale între autoritățile de reglementare. Vă mulțumim și suntem dornici și să avem o bună cooperare cu raportorii din umbră. Mulțumim! Mai uh, dorește cineva de la GUE să intervină? Verzi? Nu? EFDD, ENF? Altcineva care dorește să ia cuvântul? atunci, evident, Comisia, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru oportunitatea de a face câteva comentarii pe proiectul de aviz și pe intervențiile făcute aici. Cred că ce este important aici este să vedem uh, întreaga imagine, să nu ne concentrăm pe structura BRE Sigur, structura este importantă, dar uh, uh, asta e importantă. Cel mai important lucru este ca bre să funcționeze eficient uh, și să ofere servicii cât mai eficiente pe piața generală de comunicații electronice. Iau notă de faptul că pare să existe un acord larg că BEREC are și va avea un rol uh, cresc, uh, din ce în ce mai important în ce privește implementarea cadrului în viitor și, în general, oamenii au o atitudine pozitivă în ce privește extinderea sarcinilor. Cred că acesta e un bun punct de pornire. Și trebuie să ne întrebăm dacă structura organizațională uh, este potrivită și permite BEREC să îndeplinească aceste sarcini. Și una dintre uh, evaluările noastre a fost că nu ar fi. Sigur că BEREC a făcut o contribuție importantă la implementarea cadrului actual, dar există o tendință deja în ultimii ani și anume ca BEREC să aibă sarcini din ce în ce mai importante, fie începește roamingul sau neutralitatea netului. Și aceste sarcini se propune să fie extinse și mai mult și uh, dacă ne uităm la, organiza... la structura organizațională, e una foarte complexă și există loc uh, pentru mai multă eficiență. Asta este un, un comentariu foarte important. În al doilea rând, ar trebui să evaluăm dacă structura actuală este corespunzătoare astfel încât BEREC să fie un contributor la nivel european. Sigur că BEREC a fost și va fi bazat pe experiența autorităților naționale de reglementare. Propunerea Comisiei nu contestă acest lucru, se bazează pe expertiza lor, dar are în continuare o viziune europeană importantă pe care trebuie să o dezvolte și asta e un lucru uh, care lipsește în mod uh, în, în acest moment. Deci noi credem că pentru ca BEREX să facă o contribuție importantă, și să țină seama de această sarcină care se extinde, trebuie să facem mai eficientă structura de organizație. În ce privește comentariile pe care le-am auzit în trecut și aici, propunerea și anume că propunerea Comisiei cumva ar submina independența BEREC și presupun că elementele propunerii se referă la rolul Comisiei în Uh, Consiliul de Conducere, drepturile de vot, cum s-a menționat aici, rolul Comisiei în a numi sau a selecta directorul executiv. Aș menționa că punctul de pornire pentru Comisie în această propunere a fost abordarea comună asupra uh, agențiilor descentralizate agreate de cele trei instituții. Deci n-am avut altă alegere uh, din acest punct de vedere. Sunt sigur că există o cale prin care putem să ne asigurăm că independența BEREC nu este subminată. Sunt convins în legătură cu asta și Comisia este gata să aibă discuții constructive și, de asemenea, suntem gata să discutăm procedura pentru numirea directorului executiv. Vreau să subliniez încă o dată că Punctul de plecare a fost uh, abordarea comună, dar avem încredere că putem găsi un compromis bun. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l menționez este că aceste două lucruri sunt rezolvabile și nu ar trebui să ne împiedice uh, să ne gândim la moduri în care să facem uh, structura organizațională BEREC mai eficientă și mai corespunzătoare scopurilor sale în următorii 15 ani. Mulțumesc. Mulțumesc. Ivan, ai dorit să intervii din nou? Nu. Asta ne duce la sfârșitul sesiunii de dimineață. Vă mulțumesc foarte mult. Poftă bună, ne vedem după amiază.